Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous... Domnilor și domnilor, dragi colegi, bun venit! O să prezidez o parte din ședința noastră de astăzi, deoarece președintele nostru are niște mici probleme, nu se poate deplasa astăzi, nimic grav, așa că eu și cu doamna Delvo o să preluăm funcția sa. Așa, cred că o să se întâmple dacă și dânsa este de acord. Câteva anunțuri din partea președinției, cu permisiunea dumneavoastră, pentru ca să știm cum stăm cu ordinea de zi. Punctul 9 va fi discutat după punctul 7. Punctul 2 va fi discutat după 9. Iar numărul 5 va fi ascultat imediat după punctul numărul 12. Punctele 20 și 21 vor fi discutate după ce vom discuta punctul 15. Încerc să vorbesc un pic rar ca să ne înțelegem. Un pic complicat. Punctul 23 va fi discutat după punctul 13 iar 28 și 29 vor discutate imediat după 31. Iar punctul 30 va fi discutat imediat după punctul 30, 26, eh, mă scuzați, dacă nu se opune nimeni, cred că așa putem să procedăm în continuare. Vreau să vă spun că domnul eh, Mastalca are probleme de sănătate. Doamna Malini Bjork îl înlocuiește. Este aici în sală, o salutăm și spunem bun venit. Vreau să vă mai spun că după ce ne-am întâlnit pe 5 uh, septembrie cu coordonatorii, domnul Bernard Monod a depus un raport în ce privește regulamentul uh, regulă 133 din regulamentul de procedură referitoare la reglementarea, domnul președinte, se întrerupe, e vorba de posturi în domeniul sau în sectorul privat a doi foști comisari din Comisia Europeană, lucruri pe care le-am văzut și din presă recent și pe care le cunoașteți. Următorul punct. Cred că putem să ne dăm acordul cât privește procesul verbal de pe 13 și 14 iunie. Nu știu dacă cineva este împotriva acestui proces verbal el este conform și deci este adoptat. Înainte de a intra în miezul lucrurilor, aș dori în numele dumneavoastră, dragi colegi, să vă felicit pe unul dintre dumneavoastră. Este vorba de domnul Durand, care în familia sa are un eveniment fericit, un bebeluș un nou contribuabil la fiscul francez, deci îl felicităm. Acestea fiind spuse și cu multă bucurie intrăm direct în subiect. Nu, domnul Sayer dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, nu o să vă răpesc prea mult timp, vreau să reamintesc colegilor că acum vreo 5-6 luni Comisia noastră a hotărât să nu facă, să nu intre în procedura împotriva Comisiei cât privește o procedură de urgență aici, la Parlament. Noi am zis să ne abținem aproape în unanimitate și am cerut ca președintele Sulț să notifice Consiliul cum că nu suntem mulțumiți de cum merge lucru pe procedura de urgență cât privește cotele de refugiați obligatorii. Noi am considerat că Parlamentul European nu a fost consultat așa cum se cuvine în această procedură. Mai apoi, Comisia a hotărât, Comisia noastră, că noi nu vom participa la trialog. Ca atare, pe de altă parte, am mai spus că este important ca acest lucru să fie notificat Consiliului. Este vorba de o procedură o procedură extraordinară pe care nu dorim să o avem ca atare pe viitor. Sunt îngrijorat de faptul că această notificare nu pare că s-a întâmplat. Am, primit o scris, am trimis o scrisoare președintelui Schulz, dar pare că nu s-a întâmplat nimic. Și, în orice caz, comisia noastră cred că a cântărit lucrurile cu foarte multă prudență și înțelepciune. De aceea vreau să-l întrebe președintele nostru dacă președintele Schulz știe ceva despre această procedură a noastră și dacă are de gând sau nu să notifice Consiliul cât privește îngrijorările comisiei noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Saier. Am luat notă și vom transmite ce ne-ați spus. Trecem la punctul următor. Vreau să urez uh, doamnei, Marte, Marta, doamnei Marta Pertegas uh, bun venit aici, prim secretar al biroului Uh, permanent al conferinței de la Haga privind dreptul penal, dreptul privat internațional. Aveți cuvântul, nu știu unde sunteți în sală și vă dau cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Stimați membri ai Parlamentului European și reprezentanții altor instituții ale UE, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați trimis-o pentru a prezenta unul dintre proiectele noastre prioritare la Convenția noastră de la Haga privitoare la dreptul privat internațional. Organizația pe care o reprezint astăzi aveți o ordine de zi foarte încărcată, în general, și poate nu vă dați seama uh, de importanța acestor subiecte. Știu că la fel de ocupate sunt și celelalte instituții europene și poate că uneori nu ne gândim uh, imediat uh, la ce face o organizație precum a noastră. Dar poate că știți că noi ne ocupăm și suntem uh, principala organizație care se referă la dreptul privat, civil și comercial. Avem un mandat foarte larg și avem uh, foarte multe convenții de care ne ocupăm privind adopția, privind apostila și așa mai departe. Astăzi vreau să vă spun uh, cum stăm și ce progrese s-au înregistrat uh, pe acest dosar din titlu, astfel încât să sperăm că această nouă convenție referitoare la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă Uh, privată să, uh, și comercială să fie uh, încheiată cât mai curând această convenție. Nu știu dacă vedeți pe ecran prezentarea mea, mă voi concentra pe patru aspecte. În primul rând, să reamintesc cât de important este acest domeniu juridic. Este vorba de recunoașterea și executarea hotărârilor de justiție. Apoi să vă spun ce progrese s-au registrat până acum cu acest proiect. Foarte pe scurt, Bineînțeles că în PowerPoint aveți mai multe amănunte, nu o să le uh, prezint ca atare, dar vă voi spune cum stăm cu textul actual, cu fazele ulterioare ale proiectului, noastre, proiectului nostru și apoi ce ne așteaptă pe viitor, care ar fi următoarea etapă care ne așteaptă și ce, ce trebuie făcut în continuare pentru a avea această nouă convenție în acest domeniu. Așa cum știți, Convenția de la Haga nu este singura uh, organizație care are deci un monopol a recunoașterii și executării hotărilor străine de justiție. Există multe alte jurisdicții care o fac, naționale de pildă, uh, dar și uh, lucruri care sunt reglementate prin acorduri bilaterale. În orice caz, sistemele juridice naționale au uh, diverse prevederi în acest sens. Avem, deci, cum vă spuneam, acordurile bilaterale foarte importante, dar și instrumente internaționale. Și aș include aici și uh, acordurile supranaționale și cred că pe dumneavoastră vă interesează mai cu seamă Bruxelles 1 BIS, care este deosebit de pertinent în acest domeniu al uh, recunoașterii și executării hotărilor de justiție străine. Este foarte clar că din anii 68 încoace avem tot felul de tratate internaționale în materie. De ce să fie necesară o nouă convenție, mă veți întreba, astăzi? haideți să ne gândim ce s-ar putea întâmpla când o hotărâre este pronunțată într-un stat membru al UE și trebuie să fie executată în uh, Statele Unite sau în China, pentru că um, firma uh, sau persoana, mai bine zis, are o serie de bunuri în aceste țări și care sunt în joc. Nu există un instrument aplicabil internațional în acest domeniu. Există, bineînțeles, diverse acorduri bilaterale, dar nu un instrument aplicabil internațional. Și iată de ce de zeci de ani încoace comunitatea juridică internațională s-a plecat asupra acestui aspect de atâția ani încoace, așadar, și din nou ne găsim în această situație. Cât privește progresele înregistrate până acum, m-aș întoarce istoric vorbind Uh, la peste 100 de ani în urmă, dar poate că este mai important să ne referim la date mai recente care marchează evoluția acestui dosar și implicarea Parlamentului European. Deci nu m-aș uh, referi prea mult la partea istorică, însă aș putea să vă spun totuși că proiectul Judgments, hotărâri pe care îl cunoaștem acum, a început uh, în uh, 1992, în moment în care mi-am luat și eu uh, diploma la Barcelona de jurist. Și de atunci s-au derulat uh, trei uh, faze. Între 92 și 2001 a existat o primă fază și anume Ideea era ca pe plan internațional să se imite un model foarte de succes elaborat în Europa. Știm bine că exista această uh, idee că acolo unde se, discut, unde se uh, uh, discută litigiu, acolo, acolo uh, se și execută hotărârea de justiție, un model care a funcționat foarte bine și care a fost apoi imitat, uh, de pildă, Textul mar din 2001 este un astfel de text care a imitat experiența europeană, să din păcate nu uh, am înregistrat un succes cu acest, această abordare, poate mult prea ambițioasă. Și atunci, organizația mea s-a hotărât să se concentreze pe niște aspecte, anume, să ne concentrăm pe litigiile de natură comercială și pe acele litigii în care părțile însele au hotărât ce instanță va avea jurisdicția internațională. E vorba de al, uh, un acord care privește alegerea instanței sau poate să fie vorba de un acord privind arbitrarea. Avem un astfel de acord în acest domeniu. Deci, ideea era următoarea. Să nu se uh, aleagă calea arbitrajului, ci uh, calea unei instanțe și dacă se alege această curte, ă, această instanță, atunci se urmează regulile clasice. Într-adevăr, ă, această convenție care vizește alegerea instanței a fost adoptată în 2005. Și vreau să spun că în ajunul intrării în vigoare a convenției am fost ă, foarte mult sprijiniți de demersuri făcute la nivelul Uniunii Europene și de altfel, această convenție a fost încheiată tocmai pentru că instituțiile europene și mai cu seamă Parlamentul dumneavoastră, Comisia, Jurii s-au luptat și au acceptat aceste proceduri pentru ca Uniunea Europeană să fie parte uh, și să ratifice această convenție. Deci e vorba de un instrument uh, în uh, vigoare care reunește 29 de state membre, dintre care Uniunea Europeană ca și membru de sine stătător și al 30-lea membru se va uh, alătura convenției pe 1 octombrie anul acesta Singapore. Deci, vedeți că această fază a proiectului merge foarte bine și se dezvoltă în continuare. Așa cum am spus această convenție de care tocmai ce am vorbit se referă la alegerea instanței, dar există și alte tipuri de litigi și dispute contractuale unde nu avem o astfel de clauză de alegere a instanței. Deci ce poate să se întâmple cu astfel de hotărâre judecătorească, ce efecte poate să aibă ea transfrontalier sau în altă țară. Experții au încercat să răspundă la această întrebare de câțiva ani încoace și un grup de lucru a văzut lumina zilei, Uniunea Europeană fiind un membru foarte activ în acest grup de lucru. Comisia Europeană reprezintă Uniunea Europeană în acest grup de lucru. Mulțumesc Comisiei de altfel pentru că e prezentă astăzi aici cu noi și iată o activitate foarte intensă și care a suscitat interesul multor state negociante Bineînțeles că întotdeauna lumea se întreabă dacă și Statele Unite vor intra vreodată în această dinamică, dacă vor accepta vreodată uh, ca hotărârile europene să fie recunoscute și executate în Statele Unite. Într-adevăr, pot să vă spun că la sfârșitul anului trecut există o astfel de propunere uh, a existat o astfel de propunere, deci în acest sens, și acum suntem în faza unei comisii speciale în acest moment, care reunește peste 80 de membri, membrii Convenției de la Haga, deci nu numai statele europene, ci și multe alte state din lume și cu experiențe și, uh, și istorii juridice diferite, care sunt parte din această comisie specială. Ei se vor întâlni din nou anul viitor în februarie, deci activitatea continuă. Și atunci, întrebarea este care sunt rezultatele concrete până acum. Ei bine, e vorba de proiectul preliminar de convenție în 2016. Îl avem și pe site-ul nostru internet. Secretariatul a primit un link, dacă doriți să vă uitați și dumneavoastră obiective. Să se răspunde la întrebarea pe care am adresat-o mai uh, devreme, și anume ce se întâmplă cu hotărâri de justiție care, din Europa care trebuie să fie executate, recunoscute în alte țări, în țări terțe. Și atunci să avem un, un mecanism simplu care să intre în acțiune. Și bineînțeles, este și o egalitate de tratament uh, juridic uh, a părților indiferent de jurisdicție. Nu știu cât timp mai îmi rămâne la dispoziție. Domnul președinte răspunde. Ați vorbit 13 minute, puteți să mai vorbiți 5 minute dacă nu cumva asta vă deranjează. Da, eu nu vroiam să acaparez prea mult timpul, acestei comisii, așa că mai continui încă 5 minute și apoi, bineînțeles că prezentarea mea PowerPoint mai amănunțită vă stă la dispoziție dacă doriți să știți mai multe. Practic, principala caracteristică a textului despre care vă vorbeam este după cum urmează. Instrumentul actual e diferit de modelul precedent care dorea să acopere problema jurisdicției internaționale și precum și pe cea a recunoașterii și executării, ci acum se ocupă numai de recunoașterea și executarea hotărârilor judecătoriști, judecătorești. Și asta, bineînțeles, sunt toate statele parte care vor uh, ratifica vreodată această convenție. Deci numai despre asta este vorba. Un alt lucru important, acest instrument nu se dorește a fi etalonul în materie. Pe plan internațional există alte instrumente regionale, naționale, bilaterale, care există și în paralel în lume și care vor fi în continuare aplicate, acest, această convenție nu vrea decât să adauge un instrument bun, practic, la această pleiadă de alte posibilități și în 2005, textul de 2005 despre care v-am vorbit mai devreme, fiind un succes, textul actual se inspiră din el și dorește să uh, fie la fel de succes. Câteva detalii legătură cu modul în care această convenție funcționează, precum și domeniul său sau perimetrul său de aplicare, care ar fi bazele pentru recunoaștere și pentru executare, de pildă. Mi s-a cerut să vă spun cam totuși ce ne așteaptă în viitor. De ce credem așadar că acum e momentul potrivit? Vă spuneam că e un proiect la care lucrăm din 1996. De ce suntem acum mai optimiști ca niciodată că vom ajunge în sfârșit la o versiune finală destul de curând? Cred că deja v-am răspuns la întrebare există deja un impuls. Cred că statele participante sunt în general destul de interesate de ce se întâmplă. Și atunci când toți factorii implicați se află în jurul mesei, China, Statele Unite, Singapore, Noua Zeelandă, Australia și așa mai departe, dacă ai toate aceste țări la aceeași masă, este evident că uh, E momentul pentru a negocia textul acestui instrument. A venit momentul să profităm de prezența tuturor acestor state implicate. Data viitoare, la reuniunea finală, ne vom concentra pe clauzele finale și generale. Vom avea de răspuns la câteva chestiuni importante, de exemplu, felul în care instrumentul nostru va coopera și cu alte instrumente internaționale, inclusiv cele europene pe care le-am menționat. Așadar, pentru a ne apropia de etapa finală, și știu că fiecare organizație are pros, propriul, propria procedură de funcționare, nu cred că va fi mai târziu de 2019. Cel mai important lucru pe care vreau să-l subliniez este că nu am uitat deloc aspectele referitoare la jurisdicția internațională. E adevărat, așa cum spuneam, într-o etapă anterioară, problema se aborda combinat într-un singur instrument. Atât jurisdicția cât și recunoașterea și executarea. S-a dovedit însă că în această abordare este prea dificilă. Dar atunci când Comisia Specială își sfârșește mandatul, vom reanaliza problema să vedem dacă într-un alt instrument putem aborda și chestiunea jurisdicției internaționale. N-am uitat așadar de această problemă și o vom aborda la momentul oportun. În cele din urmă, în 2018, sperăm să avem o reuniune diplomatică astfel încât să ajungem la o nouă convenție care să poată fi adoptată. Iată ceea ce vreau să vă spun în legătură cu progresele făcute în proiectul nostru. Bineînțeles că vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați putea avea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă, pentru prezentarea făcută. Să vedem acum dacă reprezentanta comisiei dorește să ia cuvântul, iar apoi le dau cuvântul colegilor mei dacă doresc să se angajeze în dialog cu dumneavoastră. Dau cuvântul acum comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor și mulțumiri prezentării, mulțumiri biroului de la Haga pentru această prezentare. Știți cu siguranță că noi la Comisie suntem implicați extrem de activ în acest proiect pe care îl susținem din toată inima. E un proiect pe care îl așteptăm cu toții de foarte mult timp. E un instrument așteptat în cadrul juridic internațional și scopul este să avem un cadru internațional previzibil care să susțină, să sprijine comerțul și relațiile internaționale. Pentru a înțelege mai bine scopul acestui proiect, ar trebui să îl comparăm cu regulamentul nostru intern, cu Bruxelles 1, la care s-a făcut referire, care acoperă jurisdicția curților judecătorești din statele membre, și reglementează chestiunile legate de recunoaștere și executare între state membre. Această convenție își propune să facă ceva similar deși nu pe de-a întregul similar, așa cum ne-a fost explicat și în prezentare. Așadar, în interiorul Uniunii Europene avem o așa numită convenție dublă, care acoperă probleme legate și de jurisdicție, dar și de recunoaștere și executare. La nivel internațional, începem cu chestiunea recunoașterii și executării, însă avem deja niște termene estimate pentru abordarea problemelor legate de jurisdicție. Uniunea Europeană consideră că acest proiect este extrem de important. Vă aduceți aminte că atunci, în această comisie, discutam despre revizuirea și actualizarea regulamentului Bruxelles 1. Discutam atunci, de exemplu, cum să abordăm uh, relațiile juridice cu state terțe. Și opinia generală atunci era că ar fi mai bine să reglementăm aceste chestiuni în cadrul unei convenții internaționale. Iată, de fapt, ce își dorește această convenție internațională. Este, de fapt, urmarea firească a revizuirii regulamentului Bruxelles 1 de acum 2 ani. Așadar, într-o oarecare măsură, această convenție extinde cadrul european la nivel internațional, Convenția de la Logano, Convenția referitoare la alegerea instanței, care a fost și ea ratificată anul trecut, și alte instrumente. În ceea ce ne privește, am participat foarte activ și suntem pe deplin convinși că în următoarele câteva luni această convenție va fi un subiect extrem de important pentru noi toți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dacă sunt colegi care doresc să ia cuvântul referitor la prezentările ascultate, dacă nu, asta nu înseamnă decât că apreciem foarte mult prezentarea făcută și tot ceea ce ați realizat până acum. Vă mulțumim pentru prezentare și pentru explicații. Vom trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Următorul punct este raportul pe care doamna Bjork îl va prezenta în absența domnului Rastalca. Doamna Bjork, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, am să Am să vorbesc în limba engleză. Domnul Mastalca nu poate să fie aici, din păcate, din cauza unor probleme de sănătate și m-a rugat să vă prezint principalele idei ale raportului în privința directivei Consiliului 113 din 2004, care pune în aplicare principiul tratamentului egal între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii. Este o directivă care extinde egalitatea între sexe. Potențialul însă acest, al acestei directive nu a fost pe deplin atins. În opinia domnului Mastalca, ar trebui să ne limităm la aspectele juridice ale problemei, temeiul juridic și, de asemenea, câteva gânduri asupra legislației europene în general în ceea ce privește egalitatea între sexe, cu referire la hotărârea Curții Europene 23609. În această hotărâre judecătorească, prin această hotărâre judecătorească, statele membre sunt obligate ca primele de asigurare și toate celelalte ajutoare asociate să fie uniforme între cele două sexe și această uniformizare să fie atinsă până în 2012. Sper să avem un raport al, al punerii în aplicare până la sfârșitul lunii decembrie Iată și etapele următoare în Comisia Jurii. Nu vom avea o reuniune în decembrie, așadar trebuie să discutăm chestiunea la reuniunea din noiembrie. Așadar, proiectul de aviz a trebuit să fie finalizat undeva în jur de 7-8 noiembrie, iar în comisia noastră vom vota pe 28 și 29 noiembrie. Așadar, Aștept să îi ascult și pe raportorii din urmă. Voi lua act de tot ceea ce se spune și voi transmite informațiile colegului nostru care nu este azi cu noi. Domnul președinte, dacă comisia dorește să ia cuvântul, o intervenție foarte pe scurt am vrea să subliniem faptul că toate statele membre au luat măsuri pentru a transpune această directivă în legislația națională și pentru a pune bazele instrumentelor și instituțiilor necesare pentru punerea în aplicare. Cu siguranță vom continua să monitorizăm toate aceste activități și vom sprijini statele membre pentru a atinge potențialul întreg al acestui text și pentru a asigura egalitate între sexe. În acest moment, Comisia nu consideră că este necesar să aducem amendamente la textul directivei, ci mai degrabă să sprijinim în continuare statele membre, să explicăm cât mai bine domeniul de aplicare al directivei. Avem, suntem în dialog permanent cu toate statele membre pentru a ne asigura că directiva este pe deplin pusă în aplicare la nivel național. Vom continua să ne asigurăm că directiva se aplică uniform la nivel european. Luăm notă de îngrijorările exprimare, exprimate în Parlamentul European în privința uh, lipsurilor în egalitatea între sexe, O posibilitate de a da curs observațiilor din raport este să organizăm, de exemplu, un studiu ceea ce ar fi și în interesul Parlamentului European. Domnul președinte, mulțumesc. Dacă există persoane ce doresc să, văd, să ia cuvântul, văd că nu, așadar vă mulțumesc. Și trecem la punctul următor. Doamna Berg, aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc o decizie salutară ca Comisia Europeană să adere la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și împotriva violenței domestice. Din nou, domnul Mastalca s-a ocupat de acest raport. Comisiile competente pe fond sunt LIBE și FEM, în conformitate cu articolul 55, iar Comisiei noastre i s-a solicitat un aviz. Aș vrea să vă informez în privința termenelor Votul în plenară pentru acest raport este programat pentru iunie 2017, iar votul în comisiile LIBE și FEM în mai 2017, ceea ce înseamnă că noi în Comisia Jurii avem suficient timp pentru a ne exprima punctul de vedere. Domnul Mastarca va începe să lucreze la acest raport și așteaptă contribuțiile dumneavoastră pentru acest dosar extrem de important. Deocamdată atât. Nu avem încă niște termene stabilite pentru comisia noastră. Mulțumesc! Voi vorbi în numele colegului no- colegei noastre, Guteland, și am să citesc ceea ce ne spune. De curând, am dat naștere primului meu copil, ceea ce înseamnă că, din păcate, nu pot fi alături de dumneavoastră pentru a discuta această chestiune foarte importantă. În calitate de raportor din umbră, aș vrea să vă împărtășesc cu următoarele gânduri. Propunerea Comisiei de a rectifica Convenția de la Istanbul, propunere prezentată în martie 2016, este cu siguranță un pas extrem de important pentru a, a pune în aplicare măsurile necesare detaliate în Convenția de la Istanbul pentru a eradica violența împotriva femeilor. Este un apel la acțiune. Conform cifrelor furnizate de comisie, una din trei femei la, în toată Uniunea Europeană a fost victimă a violențelor fizice sau sexuale. Peste 55% dintre femei au fost hărțuite și una din trei femei a fost victima unor abuzuri sexuale în copilărie. Acestea sunt cifrele oficiale, sunt însă și multe alte cazuri neînregistrate, pentru că multe dintre aceste femei se tem să spună ceea ce s-a întâmplat la poliție. Toate statele membre sunt așadar îndemnate să ia măsuri cât mai repede pentru a lupta împotriva acestei inegalități. Convenția de la Istanbul pune bazele cadrului în care se pot lua toate aceste măsuri. Însă convenția trebuie ratificată în toate statele membre. Așadar, sper ca Comisia Jurii să transmită acest mesaj extrem de important comisiilor LIBE și FEM și tuturor statelor membre pe care le îndemnăm să accelereze punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul. Așadar, doamna Delvo, spune domnul președinte, iată două vești bune. Așadar, sărbătorim doi bebeluși. Vedem ritmul accelerat cu care familiile membrilor comisiei noastre se înmulțesc. Vă rugăm foarte mult să o felicitați pe doamna Guteland din partea noastră. Așadar, la acest punct, dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă poate comisia dorește să ne spună ceva, nici colegii, da, doamnă, vă dau cuvântul. Aș vrea doar să vă fac o invitație pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt interesați. Va fi organizat și un seminar în noiembrie, pe 23 noiembrie, un seminar în privința acestui subiect, Uh, Convenția Istanbul, seminar organizat de Comisia FEM. Și bineînțeles că vor fi publicate și alte studii pe această temă, studii extrem de necesare, așadar vă invit să participați la eforturile noastre. Alte intervenții? Dacă nu, trecem la punctul următor, așadar dau cuvântul domnului Pascal Duron. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că ați uh, anunțat și vestea cea bună uh, nașterii copilului meu. Mm. L-ați prezentat ca un viitor contribuabil, așa că sper, dacă îmi permiteți, sper că va crește și va avea șansa de a crește într-o Europa unită, solidară, care nu va fi divizată de naționalismul care nu își dorește decât să o distrugă. Asta sper eu pentru el, mai mult decât să ajungă un contabil, să fie un adevărat european, să poată trăi în pace și în democrație. Nu am nimic uh, <clears throat> faptului să, că trebuie să-și plătească impozitele. Da, bun, sunt convins că va contribui la reducerea deficitului. Acum la lucruri serioase. Raportul pe care vi-l prezint e doar un aviz pe baza unui raport din proprie inițiativă care este uh, întocmit de doamna Cavezon Luiz în ceea ce privește accesul la medicamente. Acestea se referă la pe de o parte accesul la medicamente, dar pe de alta la um, echilibrul bugetar, pentru că, după cum știți, domeniul sănătății, domeniul farmaceutic uh, apasă greu uh, asupra uh, bugetelor naționale. Deci trebuie să facem în așa fel încât uh, oamenii, mai ales cei uh, defavorizați, să aibă acces la tratamente ca un principiu fondator al democrației noastre. Aici lucrurile sunt destul de serioase. Am, Comisia a efectuat o anchetă în 2009 care a constatat un decalaj din ce în ce mai mare între prețul medicamentelor și nevoia de a uh, acorda tratamente. S-a observat, de exemplu, că partea de investiții dedicată cercetării de către marile laboratoare era inferioară părții investite în publicitate și marketing. Deci un paradox uh, incredibil. Finanțarea publică, finanțarea de solidaritate, servește mai mult campaniilor de comunicare care se regăsesc în, campanii, în prețul uh, global al medicamentelor. Și asta este evident o problemă, o problemă cunoscută, dar trebuie să o reamintim. Pe de altă parte, mai este o problemă uh, care apare din ce în ce mai des. Uh, diferența între prețurile medicamentelor, între uh, cei care dețin uh, brevetele și cei care se ocupă cu elaborarea medicamentelor generice care sunt de o necesitate absolută în țările noastre. Acum, foarte rapid, ce, la ce se referă acest aviz? Se referă la dorința de a echilibra costurile brevetelor pe de-o parte, adică faptul că laboratoarele investesc în cercetare și trebuie să continue să o facă, protejarea acestora de brevete secundate, de brevete false, de brevete grupate și, pe de altă parte, investiția în capacitatea de a elabora medicamente generice care sunt atât de necesare. încercăm să ajutăm uh, laboratoarele de mici dimensiuni care încearcă să dezvolte brevete, dar pierd în fața laboratorilor de mari dimensiuni, mai puternice. Laboratoarele mari continuă să facă profituri mult mai mari și de aceea încă nu am putut să punem pe uh, tapet problema medicamentelor generice. generice. Iată, există și o campanie a Organizației Medici ai Lumii, Médecins du Monde. E vorba de un medicament foarte eficace împotriva hepatitei C, care este, desigur, vândut deși se desfășoară diverse negocieri cu mai multe instituții, se vinde cu 41.000 de, de euro. Deci, iată că deja se face o selecție pentru că doar 1% dintre francezi își permite să aibă hepatita C. Hepatita C și atunci va trebui să fim, va, va vom fi obligați să alegem între pacienții noștri pentru că costurile sunt prohibitive. Costurile de uh, producție cost, sunt de 40 și uh, nu. Um, o să închei rapid, uh, ca să nu vă plictisesc, uh, domnule președinte, pentru că subiect, dar subiectul e foarte important. Încercăm în acest aviz să spunem că trebuie să utilizăm toate textele aplicabile ca să facem în așa fel încât, pe de o parte, să avem ceea ce numim licențierea obligatorie, adică ceea ce permite statelor membre să impună, dacă este cazul, utilizarea cumva ca o expropriere Sigur că se vor uh, compensa aceste uh, uh, exproprieri. Laboratoarele vor fi însă obligate să furnizeze anumite medicamente pentru niște prețuri fixe. Cred că acest, acest tip de expropriere este la fel de important în cazul medicamentelor ca și în cazul construirii de aeroporturi sau de autostrăzi criteriile de acordare a brevetelor, de asemenea, trebuie respectate. Aici avem o adevărată problemă, pentru că e vorba de un ansamblu de procese și trebuie să avem grijă uh, organizația Mersan du Monde a atras atenția asupra acestui medicament uh, pentru uh, hepatita C, dar în general criteriile de acordare a brevetelor trebuie respectate. Și dacă apar probleme, să nu se acorde aceste brevete. Iar în al treilea rând, ne dorim să avem trasabilitate, ca datele să fie transparente. Astfel încât la nivelul comisiei să avem toate informațiile și o transparență totală legată de medicamente. Nimic uh, revoluționar, încercăm doar să reechilibrăm o situație care a căzut într-un dezechilibru mercantil și care afectează uh, populația continentului, mai ales pe cei mai defavorizați. Mulțumesc! Uh, V-ați referit la caracterul de brevetabilitate, de criterii de acordare a brevetelor. Puteți să ne spuneți, să ne lămuriți ce înseamnă asta? Dar n-am vrut să intru în detalii, dar asta figurează în studiul pe care uh, Comisia l-a făcut în 2009. E vorba de caracterul original al moleculei care este pusă pe piață a substanței active. De aceea, Médecins du Monde a analizat acest medicament împotriva hepatitei C. Molecula respectivă nu aparține acelui laborator care a prezentat-o pentru brevet. A aplicat acea moleculă deja cunoscută pentru a trata cu ea hepatita C. Și uh, lucrurile, repet, figurează în uh, ancheta efectuată de comisie. Pe scurt, uh, e vorba de respectarea criteriilor pentru acordarea brevetelor și acestea trebuie respectate de întreaga industrie farma. Pentru că astfel se Uh, privează de câștiguri laboratoarele care creează medicamente generice. De asemenea, foarte important este faptul că în țările în curs de dezvoltare se utilizează mult mai uh, mult decât uh, la noi iar în cazul acestei boli, hepatita C, care e foarte răspândită acolo, de exemplu, guvernul indian a utilizat capacitatea, posibilitatea de a uh, nu expropria, e un cuvânt prea tare, de a acorda, de a uh, face acest medicament mai uh, accesibil pentru cei care aveau nevoie de el. Mulțumesc! Doamna Ali, din partea Comisiei, dorește să ia cuvântul? Vă rog. Doamna Ali. Doriți să interveniți acum? Da. Așa cum uh, spunea și colegul meu, am avut acces la proiectul de Uh, text uh, propus de doamna raportor uh, Luis. E vorba de respectul dreptului de proprietate, dar În uh, raport există o parte dedicată medicamentelor generice care nu sunt întrebuințate în uh, mod corespunzător. Uh, se comit destule abuzuri vis-a-vis -vis de sistemul de proprietate intelectuală, de brevete, termenele de depunere a amendamentelor uh, vor fi undeva în octombrie. Noi avem deja câteva amendamente și vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru activitatea sa, dar grupul nostru nu este de acord cu anumite uh, puncte. Trebuie să rezolvăm problemele legate de proprietatea intelectuală, dar să păstrăm și un echilibru între public și privat. Sigur că se abordează chestiunea brevetelor, dar aici există și foarte multe excepții și credem că trebuie garantat caracterul durabil al sistemelor de sănătate din statele membre. Subiectul brevetelor, sigur, e foarte important. Trebuie ca și mm, cei care uh, lucrează în cercetare să se bucure de roadele muncilor, însă trebuie să păstrăm echilibrul între accesul la medicamente și consolidarea uh, cercetării și dezvoltarea de noi medicamente. Vom încerca, deci, să contribuim cu amendamente pentru a îmbunătăți textul și pentru a ajunge la un astfel de echilibru. Mulțumesc. Doamna Lee, din partea Comisiei Europene. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus uh, onorații membri, asta este o provocare pentru sistemul de sănătate european. Trebuie să găsim un echilibru între încurajarea cercetării și asigurarea accesului la medicamente. Trebuie să găsim uh, sisteme de sănătate sustenabile. Asta nu este deloc o sarcină ușoară și este o responsabilitate care este împărțită între mai multe nivele de guvernanță, de la cele european până la cele naționale și regionale. La Consiliu s-au adoptat concluzii pe 17 iunie anul acesta care subliniază activitatea la nivel european pe această temă, mai ales în ceea ce privește brevetele, care joacă un rol esențial în ceea ce privește inovarea și cercetarea. Avem nevoie de mai multe medicamente, de noi medicamente pentru o populație în continuă îmbătrânire la nivel european și de aceea Comisia deja a lucrat la analizarea Uh, impactului uh, furniza, uh, stimulentelor deja furnizate industriei farmaceutice din Europa în contextul, repet, al asigurării accesibilității medicamentelor. Cât privește acel raport al Comisiei adoptat în 2009 și altor rapoarte de monitorizare care au urmat, e clar că integrarea brevetelor poate să reprezinte o problemă pentru laboratoarele de mici și medii dimensiuni. Iar cu ceea ce privește accesul la medicamente, Comisia recunoaște că mecanismul de monitorizare reprezintă un instrument foarte important. Iar uh, cât privește transparența, Comisia este gata să se uh, angajeze în uh, discuții pe această temă la nivel european privind trasabilitatea. Vom iniția și un, o evaluare de impact care va urmări și uh, accesibilitatea uh, și uh, transparența în acest domeniu. Abia așteptăm să vedem uh, care va fi rezultatul evaluării de impact și vom continua, desigur, să lucrăm de aproape cu membrii Parlamentului European. Cu Madame, Madame Regner a demandat la parole. Uh. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumim. Uh, raportorul uh, nostru din umbră, Enrico Gasparo, nu este aici. Am să încerc să transmit uh, ce a pregătit dânsul. Împărtășesc ideile lui. Grupul Socialiștilor și Democraților este foarte mulțumit de acest aviz, care reprezintă o contribuție bună în lupta pentru creșterea accesului la medicamente. Este foarte important să reiterăm angajamentul Parlamentului European de la începutul actualei legislaturi în sprijinul unui acces mai extins la medicamente, pentru că aceasta nu reprezintă doar o politică, ci are și valoare constituțională și pentru că acest principiu este inclus în tratate și printre drepturile fundamentale ale oamenilor. Acest acces se poate face prin încurajarea uh, inovației, a investițiilor în cercetare, pentru a promova distribuirea tratamentelor și a medicamentelor în uh, rândul cetățenilor, mai ales a celor care suferă de boli ă, rare. Socialiștii și democrația acordă mare importanță Uh, așa numitului proces uh, de ecologizare care, sau evergreening, care consistă în uh, faptul că întreprinderile farmaceutice prezintă vechile medicamente în forme noi și le um, prezintă ca fiind noi forme de tratament. Noi suntem pentru modificarea directivei 89 pentru a uh, ne asigura că prețul medicamentelor se calculează într-un mod mai transparent. De asemenea, sunt pentru, suntem pentru uh, punerea în aplicare mai strictă a uh, legislației existente. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că acestea sunt cuvintele domnului Gaspar. Mulțumesc. Domnul Marinio, acum? Eu cred că acest caz eh, este unul exemplar, paradigmatic, pentru că ne obligă să ne gândim la legile pieței. Eu uh, sunt un promotor al economiei sociale de piață, dar sunt de asemenea un promotor al ideii că statul trebuie să intervină pentru a reglementa excesele pieței și ineficiențele pieței. Când vine vorba de medicamente și de accesul la medicamente, nu ar trebui să punem la îndoială legile fundamentale ale pieței. O companie produce un produs pe care îl pune pe piață și îl vinde, dar lucrurile nu sunt la același nivel dacă vorbim de medicamente sau uh, valize, pantofi. Um, aș, sunt de acord cu raportul domnului dar cred că trebuie să echilibrăm lucrurile și să facem câteva modificări în acest domeniu. Eu sunt uh, fascinat de progresele care s-au făcut în uh, domeniul științific al medicinei, sunt fascinat de descoperirea de noi medicamente și cred că trebuie să investim pentru căutarea de tratamente pentru uh, noile boli, însă de obicei, progresele sunt realizate de către laboratoare care investesc sume uriașe, iar statele aproape nu investesc deloc în cercetarea medicală. Totuși, doresc să naționalizeze rezultatele acestei cercetări. Deci, mă tem că S-ar putea să se exagereze aici, să mergem prea departe dacă nu suntem atenți. Ar trebui să dăm dovadă de moderație. Pentru că astfel am frâna procesul de cercetare. Investițiile laboratoarelor private sunt uriașe în comparație cu ceea ce investesc statele membre și nu trebuie să uităm acest lucru uitându-ne la acest raport. Cred că, cred că statele trebuie să modereze și să reglementeze excesele pieței, dar nu trebuie să, uh, asta nu trebuie să ducă la lipsă de încredere pentru investitorii din industria farmaceutică. Nu trebuie să submineze uh, posibilitatea de a investi în cercetare pentru descoperirea de noi modalități de tratament, de noi medicamente pentru bolile cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. Vă mulțumesc. Pardon, madame, madame Bergeron. Merci de me donner la parole, doamna Bergeron. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, domnule președinte, mulțumesc raportorului nostru. Accesul la medicamente este o adevărată provocare care trebuie să fie înfruntată și uh, vorba de un drept, ca și dreptul la muncă, dreptul la o locuință decentă, însă accesul la medicamente performante este totuși uh, restrâns, având în vedere costurile și monopolurile din acest domeniu. Și când vine vorba de cercetare și de brevete, îl felicităm pe colegul nostru pentru că are o abordare bună în ce privește biroul european pentru brevete și pentru că ne explica lucrurile foarte clar. Este clar că uh, în ce privește uh, bolile rare, vorbesc despre asta pentru că cunosc situația, uh, situația aceasta înseamnă cercetări foarte costisitoare și industria farmaceutică totuși vrea să facă profituri. Și aceste produse nu vizează foarte, pe foarte multă lume, foarte puțini indivizi sunt afectați de aceste boli, deci nu este, recent, uh, nu este rentabil pentru aceste firme să facă cercetări în, pentru bolile or, uh, rare. Deci e vorba de medicamente care nici nu există în anumite țări, care nu sunt rambursate așa cum trebuie, trebuie cumpărate în străinătate și în aceste condiții nici performanța medicamentelor astfel procurate nu este foarte clară. Deci există o inegalitate esențială când vine vorba de accesul la medicamente medicamente care chiar să vindece boala respectivă și să și funcționeze. Și am fost întotdeauna frapată de un lucru și anume se prescriu medicamente uh, cu foarte multă generozitate, medicamente numite așa de confort, medicamente nu foarte importante, care mai mult uh, alină durerile de cap, ibuprofen, parcemol și așa mai departe. Acestea sunt prescrise într-o veselie, însă să știți că foarte multe analgezice sunt aruncate, uh, sunt uh, risipite uh, sau, din potrivă, sunt prescrise foarte mult de către medici în condițiile în care există varianta generică a paracetamolului și nu trebuie să-ți iei, nu știu, medicament mai sofisticat care are vreo aromă Laboratoarele asta fac, adaugă ceva, cer un nou brevet, e vorba de o eficacitate nu foarte bine de demonstrată, febra nu scade foarte mult, deci sunt medicamente așa luate pentru a alina diverse uh, mici uh, uh, afecțiuni, dar nimic grav și totuși acestea sunt uh, foarte prizate de companiile farmaceutice. Ar trebui să se schimbe abordarea. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Doriți să mai interveniți? Se pare că nu. Data limită pe 29 septembrie la prânz. Concluziile domnului raportor, domnul Durand. Durand. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc colegilor pentru toate remarcile deosebit de constructive. O observație. Am spus și o repet, trebuie să găsim un echilibru între dreptul de proprietate intelectuală și nevoia ca laboratoarele să se poată dezvolta, să poată investi, să aibă niște profituri. Deci există nevoia de a găsi acest uh, drept, dar și dreptul la sănătate trebuie să fie uh, propășit, mai ales pentru cei mai defavorizați, dar și pentru cei care suferă de boli foarte grave, de boli foarte rare și așa mai departe, care astăzi sunt în criză de finanțare. Deci echilibrul trebuie să fie găsit și asta uh, îi revine ca sarcină legiuitorului, pentru că medicina nu este un domeniu aparte, pentru că, bineînțeles, aici este răsturnată ortodoxia uh, cerere-ofertă, pentru că Uh, nu medicul cumpără medicamentele, uh, laboratorul impune niște prețuri și consumatorul în această ecuație cu trei părți nici nu știe uh, unde stă cererea și oferta. Este o piață foarte dezechilibrată, o piață specifică și să nu uităm că nu ne găsim pe o piață concurențială pură în acest caz. Și iată, această caracteristică poate că explică într-un fel și anumite abuzuri. Și ca să reacționez la uh, Um, ce s-a spus despre dreptul, drepturi, dreptul de proprietate, eu îl um, apreciez foarte mult pe toate acestea, însă la facultatea de drept se spune că orice drept uh, poate să devină un abuz și este exact ceea ce se întâmplă, se abuzează, din păcate, uh, și asta în domeniul uh, aceste, acestor brevete care înfloresc ca ciupercile după ploaie. Ultimul, următorul punct pe ordinea de zi tot al domnului Durand. E vorba de candidaturile comisarilor și declarațiile de interes. Domnul Durand. Mulțumesc, domnule președinte. <laughs> Abuzez de dreptul de a lua cuvântul, dar după aceea atac. Promit. Am mai discutat despre acest subiect, nu are sens să ne întoarcem uh, și mai ales să nu intrăm în amănunte prea mult. Însă vreau să spun ceva. Trebuie să vedem cum vor arăta și amendamentele, însă tot ce am primit până acum, aproape tot, reprezintă amendamente deosebit de importante. Acestea precizează lucrurile, completează anumite aspecte și, de fapt, ele nu zdruncină teza mea principală, din potrivă îmbulgățesc conținutul textului, mă gândesc mai ales la amendamentul dumneavoastră, domnule Cavada, când vine vorba de a defini mai bine ce este acest faimos conflict de interese, ca să știm mai bine despre ce discutăm. Este un amendament binevenit, toate amendamentele sunt interesante, nu intru în amănunte, însă cred că suntem pe calea cea bună și toate amendamentele pe care le-am primit uh, nu fac decât să îmbunătățească produsul final. Bineînțeles că la întâlnirile cu raportorii din umbră vor exista discuții, pentru că există, bineînțeles, și anumite amendamente care poate nu sunt uh, așa de consensuale și nu respecte teza pe care mi-am propus în acest raport, și anume să luptăm cât mai eficace posibil când vine vorba de conflictele de interese de la Comisia Europeană uh, și să nu uităm, nu-i așa, că și săptămâna trecută uh, am avut parte de un exemplu dezagrabil între ghilimele, ca să folosesc de fapt un eufemism, de conflicte de uh, interes. Am văzut că în curs de mandat un comisar poate să aibă acțiuni, să le pună într-un paradis fiscal, să facă tot felul de alte mișcări, fără a declara absolut nimic Eh, și să nu se discută lucrurile, se crede, pentru că nu interesează pe nimeni. Ba nu, interesează pe foarte multe lume. Și, de fapt, dacă să nu cur mărunte, așa cum ni s-a spus, de ce să nu se discute? Pentru că nu o să supere nimeni, nu-i așa? În sfârșit, eh, haideți să terminăm eh, cu această viziune a unei Europe prea supusă interesului uh, privat, interesul public nu face decât să dea înapoi. Din păcate, ați înțeles foarte bine un debat cu acest raport și bineînțeles că toate amendamentele le voi prelua și vom discuta, bineînțeles, lucrurile pe derete la întâlnirea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Întrebări? Doamna Regner? Mulțumesc foarte mult și eu o să fiu cât se poate de concis. Bineînțeles că încercăm să tragem concluziile care se impun pe baza învățămintelor pe care le putem trage, mai ales când vine vorba de audierile comisarilor pe care am putut să le organizăm în anii trecuți și, bineînțeles, că concluziile raportului trebuie să fie coerente și consecvente um, în raport cu ceea ce am făcut până acum. Nu trebuie să avem o abordare prea dogmatică, prea rigidă, aș spune eu, ci din potrivă trebuie să ne lăsăm uh, o marjă de manevră suficientă care să poată să uh, arate cât de importantă este partea politică în acest exercițiu. Și cred că tocmai asta s-a întâmplat cu amendamentele. Amendamentele au reușit să atingă acest obiectiv. Domnul Crizononus. Da, în principiu sunt de acord cu domnul raportor și cu ce a spus doamna Reckner. Este clar că e nevoie de mai multă transparență am senzația că nu putem sau nu vrem să mergem pe cât de departe am putea să o facem când vine vorba de modul în care putem examina declarațiile de interes ale comisarilor. Și mi-aduc aminte de declarația de interese a comisarului pentru energie. Comisia noastră atunci a fost incapabilă să-și facă treaba și cred că nu așa ar trebui să stea lucrurile atunci când examinăm pe îndelete profilul acestor persoane. Deci ar trebui să fie foarte clar că ne dorim mai multă transparență și o examinare mai în profuzime a declarațiilor de interese ale comisarilor propuși. Mulțumesc, domnul Zvierca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un subiect foarte important. Toată lumea spune acest lucru. Și am văzut ce s-a întâmplat și săptămâna trecută. Baham Alex. Este foarte clar că este un subiect de mare actualitate. Însă, nu văd ce soluție am putea să uh, găsim acum, în această perioadă, noi, Parlamentul European, mm, este foarte clar că trebuie cumva să reacționeze, dar nu știu cum. Situația este, bineînțeles, deosebit de gravă. Ce se întâmplă? Comisarii sunt recomandați decât statele membre și mă întreb dacă statele, țările respective care îi recomandă, sau mm, în speță cei care au recomandat-o pe doamna Crăs, chiar au verificat uh, lucrurile uh, în dosarul său. Noi nu avem instrumentele pentru a o face, dar statul care îi numește are totuși posibilitățile de a face aceste verificări. Și este și în interesul său să o facă. Deci cum să facem? Să exercităm niște presiuni asupra statelor membre. Cum să ne asigurăm astfel că primim și noi suficiente informații <clears throat> care să ne permită, la rândul nostru, o analiză aprofundată. Însă, cu toții ne-am pus de acord în comisia noastră că nu dorim să fim un fel de procurori. Și de aceea vreau să îi cer raportorului un lucru. Bine, îmi dau seama că va fi foarte greu uh, pentru Pascal să facă lucrul ăsta, dar aș vrea totuși să îl rog să țină cont de acea presiune care trebuie neapărat exercitată asupra Comisiei și asupra statelor membre. Domnul Mariniu, mulțumesc. Cred că au apărut și elemente noi aici uh, ce facem noi la comisia noastră, care sunt prerogativele noastre, ce controle pot fi puse, vor fi efectuate înainte de desemnarea comisarilor și sunt de acord cu colegul Crizogonos. Într-adevăr, comisia, când vine vorba de acele două cazuri de comisari cunoscute, ce poate să facă? Comisia nu este un birou de avocați, nici altceva, este o, o entitate politică. Ne trebuie așadar niște mecanisme, niște instrumente care cumva să facă astfel încât uh, aceste practici să fie descurajate, să existe chiar un sistem de sancțiuni, astfel încât acești oameni să nu se mai apuce să mintă, așa cum s-a întâmplat cu o fostă comisară, nu așa, care a mințit în fața uh, Parlamentului European a emis, a omis să spună că avea niște interese offshore. Deci trebuie cumva să existe niște sancțiuni. De pildă, um, retragerea pensiei, total sau parțial, sau altor uh, funcții, pentru că persoana respectivă a mințit și nu a dezvăluit niște interese pe care trebuiau să, care trebuiau să fie dezvăluite. Și dacă nu se face nimic, dacă nu luăm niște măsuri eficace, dacă nu există niciun fel de consecințe uh, a acestor uh, acte, atunci vom avea întotdeauna vorbărie și vom lua niște decizii, dar fără niciun fel de urmare practică. Deci trebuie niște sancțiuni împotriva acestor persoane care nu își respectă obligațiile, care au omis sau au uitat să spună niște lucruri esențiale în audierile la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Alte intervenții? Se pare că nu. Dacă îmi permiteți, din partea mea, un mic comentariu, comentariu pe care l-aș făcut și dacă nu eram președintele astăzi. Deci, prudență oricum. Mulți dintre dumneavoastră știți că eu sunt fost uh, ziarist și am uh, acționat în uh, presa publică din Franța, scrisă și televizuală. Ce este grav este că cumva noi dăm gir unor informații care nu pot fi verificate, informații deseori fragmentare. Și, pe de altă parte, nu mi-amintesc să fi avut uh, de a face cu informații mincinoase, propriu-zis, sau false, dar văd că discută despre informații fragmentare, informații incomplete. Și asta pentru ca să dăm uh, undă verde și să îi bătăm pe umeri pe candidații la funcția de comisari. Eu cred că nu așa trebuie să stea lucrurile. Mi se pare că se dă dovadă de lipsă de loialitate a acestor persoane pentru că noi nu trebuie să fim acuzați apoi pentru ceva ce nu putem să facem. E cazul și pentru comisarul pentru energie, dar și pentru alte cazuri de săptămâna trecută și este foarte clar și că și pentru fostul președinte al Comisiei Europene ar trebui să se aplice același, uh, uh același principiu. La începutul verii am trimis o scrisoare președintele Comisiei Europene uh, cerându-i să reformeze codul de conduită a foștilor comisari, pentru că este absolut o tâmpenie să se creadă că după un an și jumătate un comisar poate să spună că este alb ca, ca zăpada și că n-a făcut nimic, n-a văzut nimic, nici gura nu miroase, așa cum spune Barroso, pentru că vedem ce texte legislative stufoase producem chiar noi în această aulă și uh, am, discut, am votat noi un text pe uh, registrul de pasageri PNR care venea din 2003, din 2004, deci avem niște termene foarte lungi și atunci uh, trebuie ca comisarii vizați să fie și ei uh, uh cumva verificați uh, tot pe un timp la fel de lung nu e vorba numai de remunerare. Da, se poate remunera, remunera după sfârșitul mandatului, însă încă o dată să facem ceva, să nu cădem pradă acestor jumătăți de adevărul, care de fapt sunt jumătăți de minciună. Și totuși, ca să detra, de, de dramatizez puțin, uh, aș spune că e clar că în paradisurile fiscale uh, continuă să fie foarte multe lucruri, multe valuri se fac, domnul Mărniu. Da, se vorbesc despre minciuni, dar eu cred că sunt chiar minciune acestea. Se spune că nu n-am avut alte interese în afară de cele declarate, pe când în cazul respectiv chiar existau aceste interese. Pentru că ni se declară ceva și ne trezim că de fapt sunt și alte interese care nu au fost declarate. Pentru mine e vorba de o minciună, propriu zis, deci nu nici, nimic altceva în ultimul caz citat de domnul Sobiesca și care vizează exercitarea unei responsabilități, eu cred că Comisia Europeană este clar prejudiciată și cumva justiția trebuie să se pronunțe. Uh, nu cred că ar, am putea să mușamalizăm acest lucru sau să ocultăm subiectul. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și raportorului, domnul Durand, doriți să treceți concluziile. Un singur uh, lucru, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru tot, tuturor celor care au intervenit. Dezbaterea arată că e vorba de un subiect foarte important. Domnul Ziesca mi-a urat mult succes, cu multă amabilitate. Eu spun că vom reuși dacă suntem uniți și dacă mergem împreună pe același drum, mai ales pe un astfel de subiect atât de delicat și să nu intrăm în uh, jocul politicianist, pentru că nu vom uh, găsi o soluție ne a spus despre un echilibru greu de găsit, dar trebuie să-l găsim. Eu uh, spun așa că atunci când lumea nu merge așa cum ne dorim, Um, și între universul ideal, teoretic, trebuie să găsim o cale de mijloc, o, un univers al posibilului pe care trebuie să putem să îl invocăm. Da, nu suntem la tribunal, nu suntem procură, procurori, nu dorim să facem o lovitură de stat, dar totuși există texte, există texte la comisie, codul de conduită al comisarului, există instrumente uh, pe care le putem uh, invoca uh, interesele familiale, de pildă, ar trebui să fie, familiale ar trebui să figureze undeva. Nu suntem tribunal, repet, nu suntem o instanță, dar am putea, așa cum se întâmplă în alte părți din lume, să, cumva, să avem cumva posibilitatea de a verifica, de a monitoriza o situație pentru a nu lua o hotărâre cu ochii închiși. Într-adevăr, acesta este echilibrul pe care trebuie să-l căutăm, ne uitând un lucru și anume că aceste conflicte de interese care se tot uh, repetă și care uh, apar în presă prejudiciază imaginea Europei. Nu avem nevoie de asta în acest moment și cred că toată lumea este de acord. Vă mulțumesc foarte mult. Mă mulțumesc foarte mult. Vom adopta acest raport pe 13 octombrie. Je voudrais vous demander, euh, demander l'autorisation de modifier un tout petit peu Euh, notre ordre du jour parce que l'heure des votes est arrivée. Certains de nos collègues. Vă cer permisiunea de a mai modifica încă puțin ordinea de zi pentru că a sosit momentul votului și știu că sunt colegi care trebuie să plece, așadar, domnule Karim, dacă ne dați voie, vă rog să ne lăsați să discutăm raportul dumneavoastră după vot. Domnule președinte, eu am foarte mult timp la dispoziție, iar uh, orice cerință din partea dumneavoastră este un ordin pentru mine, așa că cu mare plăcere. Je vous demande euh, une à deux minutes de suspension de vote, chers amis, le temps que nous mettions en ordre ces feuilles et que tout le monde ait pu prendre place et vérifier. Așadar, un minut, două, vă rog frumos să verificați că aveți cardul, cartela pentru votare și să vă organizați documentele pentru a putea continua apoi cu votul. Chers collègues, tout le monde est préparé? Stimați colegi, dacă toată lumea este pregătită, vă rog frumos aveți cartelele pregătite în caz că trebuie să verificăm electronic și vă mulțumesc. Primul vot, așadar, raportul domnului Crisogonos, dacă și colegul nostru este gata. Domnule Crisogonos, vom începe cu raportul dumneavoastră. Alinea, propun amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. De amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abținei. Adoptat. Amendamentul 32 pentru. Împotrivă. Abținei. Amendamentul de compromis numărul 6 pentru. Împotrivă. Abținei. A trecut. Trecem la amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Mulțumesc. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abținei. Vă mulțumesc. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abținei. Adoptat, mulțumesc. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat, mulțumesc. Dacă vă rog la diversele secretariate să nu stați de vorbă cu voce tare în timpul vopului, stimate doamne, vă rog frumos, ne deranjează, îi deranjează și pe interpret și mă deranjează și pe mine, vă rog frumos să faceți liniște. Trecem la amendamentul 9. Un amendament de compromis. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. Mulțumesc. Amendamentul de compromis 10. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 609 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, Abținei? adoptat. Amendamentul 5. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 1 de compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abținei. Adoptat. Acum, într-adevăr, amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Adoptat. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. Vă mulțumesc. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. Amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic, vă rog. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. Cred că suntem cu toții de acord. Așadar, amendamentul este respins. 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abținei? Adoptat. Amendamentul de compromis 5. Pentru? Împotrivă? Abținei? Adoptat. Acum votăm pentru întregul raport. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Închidem votul. 22, 20 fără abțineri, așadar a trecut. Felicitări colegului nostru. Trecem la votul pentru raportul doamnei Otala. Am să încerc să înțeleg ceea ce n-am înțeles încă, așa că vă rog să mă lăsați încă o secundă. Avant le vote, donnons la parole. Non, non, non. non. on ne va pas lui donner la parole, oui, ça c'est sûr. On va le saluer. Euh, L'ambassadeur qui est missionné auprès de l'Union européenne, euh, monsieur. Înainte îi dau cuvântul domnului Tuceschi. Aș vrea să vă văd în primul rând, nu știu unde sunteți în sală. Bine ați venit, ambasador, la Uniunea Europeană. Trecem însă la vot. Cine este pentru? Verificăm electronic. Da, deschidem votul. Închidem votul. 22 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc. Așadar, dacă sunteți de acord, votăm raportul în întregul său. Raportul domnului John Baschi, dacă sunt păreri divergente, putem să votăm cele trei părți pe de întregul, cu totul sau separat? Votăm în bloc? Doamna Regner Poiacă spune nu. Așadar, toată lumea e de acord să votăm în bloc. Deschidem votul. Toată lumea a votat? Votul e închis? Rare ori vedem așa ceva. Toată lumea este pentru. Și ultimul vot, în ceea ce privește temeiul juridic, Nu vreau să vă pierd vremea cu tot felul de detalii inutile. Trecem la votare. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă nu prea văd. Am văzut. Și abținei. Așadar, este adoptat și vă mulțumesc foarte mult. Am terminat prima secvență a votului, vom avea și un vot în camera în ceea ce privește ridicarea imunităților. Te continuăm însă cu reuniunea noastră de astăzi. Așadar, domnul Caim, în ceea ce privește subsidiaritatea, vă dau cuvântul și vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnului președinte. Mă bucur foarte mult să fiu din nou raportor în ceea ce privește acest subiect. Un subiect de care am Raportul în privința subsidiarității pe 2014. Foarte pe scurt, aș vrea să trec în revistă principalele propuneri din cea mai recentă versiune a raportului meu. Și, domnul președinte, i-aș ruga foarte mult pe colegii noștri să-și amintească că nu suntem în piața Luxemburg și să nu mai facă zgomot, ci să iasă în liniște, pentru că ne deranjează și pe noi și deranjează și pe interpreți. câteva constatări și sugestii pe care le consider foarte importante. În primul rând, subsidiaritatea și verificările sunt instrumente extrem de importante pentru a reduce deficitul democratic și pentru a ne asigura că toate hotărârile sunt cât mai aproape de ceea ce dorește cetățeanul. Este o abordare pas cu pas pe care am adoptat-o la nivel european și pe care deja o avem de câțiva ani. Însă, în câteva state membre, Parlamentul Naționale au subliniat faptul că propunerile legislative nu au justificat într-o măsură adecvată subsidiaritatea și proporționalitatea. Sau, în anumite cazuri, a existat impresia cum că aceste verificări nu există de fapt sau nu au fost aplicate. Parlamentele naționale au cerut de asemenea o perioadă de 8 săptămâni pentru a veni cu un aviz justificat în ceea ce privește evaluarea impactului S-a estimat că peste 32% din evaluările de impact revizuite în 2014 nu au consta, nu au um, realizat o analiză suficientă a subsidiarității și proporționalității. Sentimentul general este așadar că mai sunt foarte multe de făcut, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a textelor legislative relevante. Nu doar în ceea ce ne privește, ci și în ceea ce privește instituțiile uh, înrudite. Am primit mai multe răspunsuri din partea parlamentelor naționale care au solicitat o procedură cu cartonaș calben sau cartonaș portocaliu. S-a discutat de asemenea posibilitatea de a introduce procedura cu cartonașul roșu atunci când parlamentele la nivel național exprimă îngrijorări legate de subsidiaritate. A fost o dezbatere destul de încinsă la nivel politic și cred că pozițiile grupurilor politice sunt destul de bine cristalizate în acest moment. Dacă trecem mai departe la ideea cartonașului verde, acesta ar da ocazia parlamentelor naționale să introducă amendamente sau să respingă textele legislative, însă și acest subiect este încă dezbătut la nivelul nostru și aș fi foarte curios să văd ce au de spus colegii noștri. Proporționalitatea este deseori trecută cu vederea, dar este la fel de importantă ca proporționalitatea. Așadar, în raportul meu solicit comisiei să facă evaluări frecvente în ceea ce privește proporționalitatea și să evalueze diferitele instrumente juridice pe care la dispoziție. Poate că sunt anumite propuneri legislative care împovărează nejustificat IMM-urile. Uh, am solicitat de asemenea avize justificate din partea parlamentelor la nivel național care trebuie să aibă în vedere și proporționalitatea. Apoi, în ceea ce privește orientările cu caracter neobligatoriu, ele ar putea fi un instrument important pentru a evolua conformitatea cu proporționalitatea și conformitatea. Însă toate aceste instrumente ar trebui să fie elaborate în uh, colaborare strânsă cu parlamentele naționale. Am încercat să-mi exprim punctul de vedere în ceea ce privește rolul pe care trebuie să-l joace parlamentele naționale. Ar trebui să le punem la dispoziție o platformă de acces și să explicăm parlamentelor naționale de ce am făcut lucrurile într-un anumit fel. Trebuie să întărim rolul jucat de parlamentele la nivel național în procesul legislativ de aici calitate de eurodeputat britanic, sunt într-o poziție destul de ingrată, însă atitudinea mea rămâne aceeași și, um, ca, la fel ca întotdeauna, am o abordare foarte sinceră, poate chiar mai sinceră acum decât în trecut. Și vreau să fim foarte transparenți în transmiterea opiniilor tuturor colegilor noștri. Vă mulțumesc! beaucoup de... Mulțumim foarte mult pentru echilibrul ce emană din expunerea dumneavoastră. Ne, eh, mai ales că ne referim la uh, o perioadă în care acest echilibru lipsea din procedurile noastre. Mulțumesc. Salut și eu raportul uh, colegului nostru Karim, care merge în direcția corectă a protejării principiului proporționalității și principiului subsidiarității. Împărtășesc preocupările sale vis-a-vis -vis de justificările insuficiente sau inexistente cu care sunt uh, respinse anumite propuneri ale Comisiei Europene. Uh, mă uh, uh, opiniei sale conform căruia sunt prea puține uh, evaluări de impact, că nu se folosesc procedurile cartonașului galben și al cartonașului roșu, că trebuie să cerem Parlamentelor Naționale să își motiveze avizele pe care le transmit Comisiei Europene Eu aș fi și mai fermă. Cred că este timpul să luăm atitudine față de această comisie care se jerează să acționeze atunci când statele membre nu își uh, achită angajamentele. Am asistat uh, la această situație destul timp și e timpul ca lucrurile să se modifice. Este timpul să terminăm cu acest uh, sistem care este ca dreptul antideomocratic și sper ca raportul dumneavoastră să nu fie prea mult modificat cu amendamente. Doamna Delvo ar vrea și ea să spună ceva. Domnul Ziesca era mai... Era primul, da. Și vă cedează cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că doamna Delvo va vorbi după mine. Este o mare plăcere să lucrez alături, cu domn, de, alături de domnul Karim. Îl admir și admir coerența de care avem nevoie în acest caz. Cu aceste probleme ne confruntăm în fiecare zi, nu doar la nivelul legislației europene, la Parlament, ci și în uh, țările noastre. Rezolvarea acestor probleme ar putea să pună Uniunea Europeană într-o altă lumină, ceea ce ar reprezenta un semnal foarte bun, care ar demonstra că elementele esențiale ale cooperării între statele membre, între instituțiile europene și statele membre, sunt uh, rezolvate împreună. Această abordare a fost promovată de către domnul Karim de vreme încoace și sper că nu în zadar. Sper că această abordare coerentă ne va obliga să avem o abordare la nivel comunitar care să ducă la o reducere a birocrației pe care o urâm cu toții. Voi propune amendamente la text care sper să-l îmbogățească și să-l facă mai ușor de înțeles pentru cei care îl așteaptă de mult de la noi. Mulțumesc, doamna Delgo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu îl admir pe domnul Karim pentru perseverența sa. Este a doua oară când urmăresc raportul anual privind subsidiaritatea și recunosc că argumentele dumneavoastră merg întotdeauna în aceeași direcție și nu o să vă surprindă că nu împărtășesc totdeauna punctul dumneavoastră de vedere. Sunt puțin surprins citind în detaliu raportul dumneavoastră că spuneți aici că subsidiaritatea și proporționalitatea sunt uh, principii de bază ale Uniunii Europene. Mă surprind această declarație. Nu sunt că sunt principiile directoare ale acțiunii europene, după părerea mea, se bazează pe solidaritate, pe cooperare consolidată, bineînțeles, împreună cu garanțiile care vin împreună cu proporționalitatea și subsidiaritatea. Nu împărtășesc ideea că ele sunt uh, instrumente pentru reducerea deficitului democratic. Eu cred că aici trebuie alte instrumente, alte mijloace de convingere pentru a reduce euroscepticismului. Există o lipsă de angajament, o lipsă de solidaritate, de angajament al politicienilor naționali în ideea, ideea euro, în sprijinul ideii europene, care explică mai mult acest euroscepticism, pe care și eu îl regret enorm. Nu sunt de acord nici să spunem că ideea este să luăm deciziile mai aproape de cetățeni. Din câte înțeleg eu, și nu sunt deloc nouă în politică, înțeleg că deciziile trebuie luate la cel mai potrivit nivel respectând eficacitatea acțiunii europene și, pe de altă parte, respectând apropierea de cetățean. care sunt premizele pentru care nu am înțeles foarte bine multe dintre argumentele dumneavoastră. Sper să ne punem de acord să uh, ne punem de acord asupra faptului că uh, Uniunea Europeană este guvernată de alte principii, iar acestea nu sunt decât niște instrumente, subsidiaritatea și proporționalitatea. Deci, aș vrea să mai adaug ceva în legătură cu cartonașele roșii, galbene, verzi. Nu cred că acestea sunt iarăși cele mai bune instrumente pentru a uh, motiva, mobiliza parlamentele naționale. Suntem singurul parlament din lume care vrea să-și limiteze propriile atribuții. Nu am o experiență îndelungată de parlamentar, dar sunt uimită să văd că, pe de o parte, ne bate pentru mai multă putere vis-a-vis de Consiliu și de Comisie și, pe de altă parte, acordăm mai multe uh, atribuții parlamentelor naționale și ne restrângem noi din uh, putere. Este un subiect despre care putem să vorbim și mai aprofundat, desigur, dar asta ar fi o primă impresie. Mă bucur că vor în urma discuții interesante împreună cu domnul Karim, în care ne vom uh, exprima fiecare convingerile. Mulțumesc, domnul Modo. Aș vrea să răspund pe scurt, doamnei Delvo, pentru că dânsa deschide o dezbatere de fond. Sigur că e o dezbatere importantă, spuneți că principiul subsidiarității nu este principiul director al Uniunii Europene, totuși, conform articolului 5 din tratat, ar, ar fi un principiu fundamental. Poate nu singurul, dar este un principiu fundamental. Pe de altă parte, faceți o analiză a cauzelor euroscepticismului, dați-mi voie uh, să vă spun că sunt eurosceptic și știu de ce am ajuns așa, știu care sunt motivele. Nu pentru că nu există suficientă integrare, ci pentru că există prea multă imixtiune a europeanului în politica națională. Acum, uh, Tocmai principiul uh, subsidiarității trebuie repus pe tapet și poate că ar trebui să-l ascultați mai atent pe domnul Karim, pentru că el tocmai v-a spus care este calea de a salva Uniunea Europeană, al cărei, al cărei adversar convins sunt. Doamna Delvo vă răspunde. Nu sunt uimită deloc că domnul Breton este eurosceptic. Asta nu este nicio noutate. Îmi doresc să discutăm uh, pe fond, însă în legătură cu principiul subsidiarității, știu foarte bine că este unul dintre principii, însă citind aliniatul 1 din raport, aici se menționează numai se menționează numai principiul subsidiarității. Sigur că este unul dintre numeroasele principii uh, ale Uniunii Europene, dar când uh, se spune că acesta este singur, mi se pare că e o declarație trunchiată. Deci uh, știu și eu textele tratatelor. Mai e cineva care dorește să ia cuvântul? Dacă nu, domnul Karin. Data amendamentelor, uh, data limită 11 octombrie seara. Și acum domnul Karim. Da, mulțumesc domnule președinte pentru această precizare a termenului limită. Este foarte clar că există o dezbatere politică destul de amplă în jurul uh, subiectului de care m-am ocupat în ultimii ani. Vreau să mulțumesc colegilor pentru observațiile lor ales lui Tadeus pentru că a reamintit uh, că de câțiva ani ne ocupăm să construim o, o direcție de acțiune pe această temă. Întotdeauna am urmat această direcție sperând să consolidez uh, Uniunea Europeană în fiecare dintre statele membre din care venim. Cred că am avut anumite succese de-a lungul anului, un număr uh, de colegi cu care am lucrat, Tadeus, uh, Angelica Nible și alții, uh, am încercat să ne asigurăm că direcția în care ne îndreptăm este cea corectă. N-am să mă agăț de dezbaterea care a început astăzi aici. Vreau doar să spun că avizul se bazează pentru ce, uh, ce știm deja. Rămânem la aceleași sentimente. Am prezentat, m-am prezentat într-un fel mult mai deschis decât aș fi putut să fac la precedentele dezbateri, doamna Delvaux, în ceea ce privește găsirea unei uh, căi înainte. Apreciez ceea ce aduceți la masa negocierilor, pentru că nu poate decât să îmbunătățească să îmbogățească raportul meu. Opinia oarecum uh, diferită față de cele spuse de colegul din spatele meu care zicea că ar fi uh, un, un ultim serviciu pe care îl aduc Uniunii Europene. Nu, credeți-mă că oriunde mă voi afla, voi promova și voi lupta pentru Uniunea Europeană uh, orice, în orice poziție sau funcție mă voi afla. Mulțumim pentru observație. Sigur că nu ne îndoim, nimeni de aici nu se îndoiește că timpul pe care l-ați petrecut în uh, serviciul uh, acestui proiect politic continental uh, va a făcut din dumneavoastră un campion al Europei. Nu vă spunem încă la revedere, sigur că trebuie să respectăm, însă toată activitatea noastră de parlamentar și persoana dumneavoastră privată în uh, mod special. Bun. Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, trecem la raportul doamnei Kaufman. Mulțumesc, domnule președinte. A cam zburat timpul, așa că am să încerc să fiu concis. Este o un raport asupra unui raport din propria inițiativă al uh, Comisiei pentru Buget. E vorba de uh, registrul uh, Consiliului și uh, componența grupurilor de experți. Noi am uh, fost în dialog continuu cu Comisia, care a uh, elaborat reguli orizontale cu privire la componența uh, grupurilor de experți. În legătură cu proiectul de raport al domnului De Jong, am încercat să cristalizez uh, sau să aprofundez trei idei. În primul rând, problema compoziției grupurilor de experți, Am avut discuții pe această temă din uh, iulie. Domnul Buda spunea atunci că experiența și calificările experților trebuie să fie criteriul cel mai important și de aceea am introdus această idee în uh, avizul meu. După părerea mea, la punctul 2, ar trebui să analizăm echilibrul compoziției grupurilor de experți, mai ales în ceea ce privește diferența dintre interesele comerciale și necomerciale ca să fie uh, echilibrat acest, uh, acest raport și reprezentarea grupurilor subreprezentate. De exemplu, a micilor, uh, reprezentarea micilor companii și acordarea de sprijin financiar pentru uh, pierderile acestora. Și ultimul punct, uh, al treia idee care cred că trebuie să fie foarte eh, importantă, după părerea mea, este garantarea de către Comisie a faptului că poate să pună la dispoziție toate documentele legate de actele delegate în timp util. mai ales eh, a documentelor care sunt incluse în eh, textele actelor delegate și de punere în aplicare. Uh, săptămâna aceasta, vineri, este termenul final pentru amendamente și sper că colegii mei vor uh, subscrie la avizul meu. Mulțumesc, domnul Buda, acum. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, uh, doresc să mulțumesc raportoarei pentru expunerea făcută. O apreciez ca fiind una subțintă și cuprinzătoare în același timp. Cred că este foarte important cu toții să avem acest subiect în vedere legat de grupurile de experți, deoarece știm foarte bine că uh, nu de puține ori Comisia și Consiliul apelează la aceste grupuri de experți și atunci uh, trebuie să vedem cum putem asigura, în primul rând, uh, o cât mai mare transparență în numirea acestora, nu în ultimul rând, așa cum s-a discutat și la comisar, chestiunea legată de ceea ce înseamnă posibilul conflict de interese și, în același timp, Uh, nevoia unei reprezentări echilibrate um, a acestora și, evident, uh, atunci când este nevoie, Comisia să vină inclusiv cu sprijin financiar um, acestor grupuri de experți. Închei prin a sublinia încă o dată necesitatea uh, ca la nivelul Comisiei și Consiliului să se apeleze la cei experți care își demonstrează în primul rând experiența, nu doar teoretică, ci în primul rând cea practică, pentru că nu de puține ori am avut în dezbatere uh, diverse regulamente sau propuneri din partea Comisiei, din partea uh, Consiliului, care de foarte multe ori nu aveau foarte, foarte multe legături cu practica și din acest uh, punct de vedere, și mă refer mai ales la ceea ce înseamnă Comisia de Agricultură, pentru că activez și acolo și din acest motiv am oarecare experiență în acest uh, domeniu, de aceea pun accent foarte mult pe ceea ce înseamnă nevoia ca acești experți care sunt uh, cooptați de Comisie sau Consiliu să aibă în primul rând o experiență practică în domeniul în care ei uh, activează. Mulțumesc! Merci beaucoup. Pas d'intervention sur cette question? Mulțumesc. Mai sunt intervenții? Mulțumesc. Atunci trecem la raportul uh, domnului Ziesca. Le rapport de M. Svoboda, pour être précis, rapporté, si je puis dire. De fapt, e, vorbul, e vorba de raportul domnului Svoboda, prezentat de domnul Ziesca. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tocmai pentru că domnul uh, Svoboda nu se simte bine, m-a rugat să prezint acest uh, raport cu privire la schimbarea regulilor uh, de procedură. E vorba de avizul nostru în legătură cu un document uh, elaborat uh, de o comisie specială a Comisiei AFCO, un comitet special al Comisiei AFCO, care se refera și la competențele exclusive ale Comisiei uh, Iuri acest lucru este subliniat în documentul uh, raportorului și vreau să subliniez două aspecte. În primul rând, faptul că imunitățile, adică unul dintre aspecte se referă la imunități, celălalt la temeiuri juridice. În ceea ce privește imunitățile, sunt câteva idei care ar putea să facă procedura mai rapidă Asta ar însemna, ar presupune renunțarea la votul în privința imunității în plenară. Ideea este să lăsăm această decizie uh, la latitudinea Comisiei Afaceri Juridice. la, cerea, la cererea persoanei vizate în mm, care imunitatea ar putea fi votată și în plenară. Noi nu putem fi de acord cu această idee. Am discutat cu coordonatorii și am căzut de acord că trebuie să păstrăm sistemul actual, care deja a fost uh, testat în timp. Ar fi greu să găsim o soluție mai bună. În legătură cu celălalt punct pe care vreau să vi-l prezint, uh, temerile juridice, aici cred că e vorba de uh, punerea în aplicare a acordului interinstituțional. Textul Comisiei AFCO demonstrează foarte clar că lucrurile, anumite chestiuni uh, nu sunt bine înțelese. Anumite concepte din documentele Comisiei AFCO ar putea să uh, fie interpretate ca ținând de proceduri uh, interne. Și uneori uh, lucrurile ajung, ne duc în situații absurde, pentru că documentele respective vizează numai Parlamentul European și nu reprezintă soluții pentru alte instituții europene. Acest lucru trebuie să fie clarificat, pentru că altfel ne putem trezi cu contestații din partea oricui. Aceste aspecte trebuie, deci, clarificate. Subsidiaritatea, actele delegate și de punere în aplicare, disputele și aspecte ce țin de articolul 256 cu privire la acorduri internaționale. Poate că nu eh, la fel de urgente ca și eh, cele de care vă vorbeam anterior. Cu acesta vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Hoffman a cerut cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Siesca pentru raportul pe care ni l-a prezentat. Două observații din partea mea. În primul rând, procedura privitoare la imunitate. Domnul Siesca a vorbit pendelete despre treaba asta. <clears throat> Într-adevăr, este important ca procedura actuală să fie menținută, adică să se voteze sistematic în ce privește ridicarea imunității în plenară, ori de câte ori este cazul, și nu înțeleg de ce să modificăm această regulă dintr-o dată. Și eu mă gândesc la siguranța juridică, la certitudinea juridică. Este foarte important ca votul în plenară să aibă loc în această procedură. Vreau să subliniez acest lucru. Apoi, aș dori să menționez faptul că am niște probleme, niște nedumeriri. Eu, partidul meu, avem un dezacord. Despre ce este vorba? E vorba de propunerea de modificare a unei reguli sau proceduri legată de regulă de subsidiaritate. Mă refer la articolul 42. Aici se vorbește despre adăugarea unui aliniat 1.1. Dorim să discutăm, numai am discutat despre subsidiaritate cu colegul Karim și cred că noi aici, la Parlamentul European, putem să fim mândri că comisia noastră, jurii, verifică subsidiaritatea uh, și face acest exercițiu. Colegul Svoboda ne face o propunere în acest sens, vorbește despre o nouă regulă, despre o nouă procedură, care va însemna că toate comisiile vor putea să se exprime pe acest subiect. Și atunci uh, subsidiaritatea va fi trambalată de la o comisie la alta și dacă ne uităm și la datele limită propuse în text, nu cred că ele sunt compatibile cu procedurile noastre obișnuite parlamentare. Și, într-adevăr, ce s-ar întâmpla. Deci, cum vă spuneam, toate comisiile ar putea să controleze, să facă un control al subsidiarității, dar chiar și grupurile politice ar putea să uh, solicite acest exercițiu. Eu propun ca noi să ne menținem această competență și cât privește articolul 42, eu propun să menținem textul în forma sa actuală, să nu existe niciun fel de modificări, așadar mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte intervenții? Foarte bine. Putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Madame Comodini, dont c'était le tour, est absente. Doamna Comodini urmează să vorbească, dar nu este prezentă. Așadar, o să mă apuc eu să vorbesc despre următorul subiect, e vorba de temeiul juridic. La ultima ședință pe care am avut-o, am avut un schimb de opinii ceea ce privește temeiul juridic al propunerii de regulament pentru un instrument de contribuție la stabilitate și pace. Cred că acest al doilea schimb de vederi îi va ajuta și pe colegii care încă mai ezite să poată să-și facă o părere informată. Personal consider că și știu că Comisia a ales un temei juridic bun, pe de o parte cooperare și dezvoltare, pe de altă parte cooperare tehnică și financiară, așa cum am intenționat și data trecută. Uh, obiectivul general al acestei propuneri este acela de a proteja civilii în zonele de conflict și în zonele de criză sau în țări unde există crize politice care împietează asupra siguranței populației și asta pentru a încuraja dezvoltarea durabilă economică, socială și de mediu, dacă se poate, bineînțeles, în țările respective. Partea militară din acest instrument trebuie să fie gândită într-un context mai amplu. Caracterul excepțional al ajutorului sau asistenței militare arată că această componentă nu poate să fie declanșată decât în ultima instanță. Singurul argument acceptabil este o amenințare gravă la adresa instituțiilor unui stat sau protecția libertăților fundamentale și a drepturilor omului de unei populații date atunci când instituțiile dintr-un stat, uh, din acel stat, nu pot să mai exercite această protecție cooperarea și dezvoltarea nu mai au vreun sens dacă nu se respectă și nu se protejează drepturile omului. E de la sine înțeles că o astfel de intervenție militară nu trebuie să fie decât un plan B și numai un plan B uh, înaintea unei opțiuni civile. Vreau să menționez că propunerea interzice în mod explicit că acest instrument să fie folosit în mod explicit în scopuri de antrenament militar pentru furnizarea de arme sau muniții. Astfel, ă, conectarea acestui regulament ă, la politica de apărare comună nu are niciun fel de sens. De aceea vreau să vă atrag atenția după cum urmează. Există o serie de argumente ale noastre, ale Comisiei Jurii, care merită să fie puse pe tapet. Bineînțeles că comisia care se va exprima pe fond uh, va putea să hotărască dacă da sau nu aceste instrumente vor vedea lumina zilei și în ce formă vor îmbrăca acestea. <clears throat> Conform datelor pe care am putut să uh, le obțin, Comisia care se va explica, care se va exprima pe fond, uh, urmează cam aceeași, uh, aceleași argumente ca cele pe care numai ce vi le-am uh, expus. Însă, cum dezbaterea privitoare la temeiul juridic a căpătat o conotație politică, aș dori să vă spun și să vă explic în ce măsură trebuie să menținem cadrul juridic inițial. Dacă menținem cadrul sau temeiul juridic actual, procedura aplicabilă va fi procedura legislativă ordinară. Și aceasta va permite, ea, Parlamentul European, parlamentarul European, să se asigure că aceste instrumente sunt folosite cu uh, bune intenții și cu scopurile umanitare declarate și dacă mergem pe linia politicii de securitate și apărare comune, nu numai Parlamentul European, dar și Curtea de Justiție, nu vom mai putea exercita controlul politic al acestor uh, instrumente și nici controlul bugetar nu va mai exista, deci nu vom mai avea niciun fel de control. De asemenea, aș dori să remarc că o parte din bugetul acestei politici este sau provine direct de la statele membre, iar deciziile sunt luate în unanimitate la Consiliu și numai la Consiliu. Anumiți colegi mi-au spus că doresc să afle ce crede sau ce cred serviciile juridice de la Consiliu și de la Comisie, ceea ce privește caracterul pertinent al acestui temei juridic. În așteptarea scrisorilor uh, oficiale de la aceste uh, instituții, uh, îi invit pe cei de la serviciul juridic, în speță al Comisiei, să ne prezinte ideea și care sunt argumentele care vin în sprijinul opțiunii care ne-a fost prezentată. Iată caracterul politic, pe de altă parte caracterul juridic al discuției pe care aș dori să o purtăm. Doamna Rainer. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte clar ceea ce ne-ați prezentat. Mulțumesc pentru ce ați făcut până acum. Mulțumesc pentru argumentarul pe care ni l-ați prezentat. Însă, cu toate acestea, aș dori să dăm dovadă de mai multă răbdare, pentru că raportorul nostru din umbră, care se ocupă de acest dosar și care s-a ocupat de acest dosar și care și-a dat uh, deja avizul, ei bine, nu este prezent astăzi aici. Este vorba de colega noastră care uh, s-a ocupat mult de acest subiect și noi, la socialiști, am discutat acest subiect pe îndelete. Concluzia însă nu uh, s-a impus deocamdată. Bineînțeles că nu e o situație strălucită, însă încercăm să avem un argumentar juridic solid pe un subiect de altfel cât se poate de delicat. Și dorim să analizăm pe îndelete toate argumentele și v-aș sugera să nu ne pripim, pentru că dorim să discutăm și cu membrii noștri de la sede și de la AFET, dacă se poate. Da, anumite aspecte au fost deja discutate și ne-am dat seama că, de fapt, e vorba de niște chestiuni arzătoare. Adică acest subiect e foarte interesant pentru noi și am dorit să mai avem timp de, de, de reflexie. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar, stimată doamnă, că așteptăm ca raportorul din umbră de la grupul dumneavoastră să, să, să vină, să prezinte orice urgență poate să și aștepte, nu-i așa? Domnul Ziafca? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele PP-ului <clears throat> aș dori să spun că împărtășim uh, argumentele pe care ni le-ați prezentat în calitatea dumneavoastră de raportor. Da, este un subiect deosebit de important, poate nu așa de complex pe cât uh, spun unii, însă trebuie să acordăm timpul și respectul necesare și trebuie să așteptăm să vină toți cei implicați înainte de a lua o decizie și să mai așteptăm și toate avizele celor care sunt uh, în curs de a analiza dosarul. Um, este clar că pe undeva s-au exprimat deja temeri cum că temeiul juridic uh, invocat de sau um, care provine din politica de dezvoltare ar în domeniul uh, operațiunilor militare în țările terțe este cumva uh, dubios. Bineînțeles că nu asta ne dorim, nu dorim să dăm această impresie. Din, co- din potrivă, domnul Cavada ne-a spus că e vorba de un instrument care poate să fie de mare ajutor pentru rezolvarea conflictelor sau pentru prevenirea conflictelor. Și la FET, tot cam așa stau lucrurile. Deci cred că vom conlucra foarte strâns. Așadar, haideți să așteptăm să-și dea uh, avizul și ceilalți colegi și apoi vom uh, hotărâ. Da, bineînțeles, vom aștepta ca toată lumea să se exprime pentru a ajunge la un text solid din punct de vedere politic. De bună seamă, dragi colegi, mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Nu știu dacă Comisia Europeană, pe scurt, dorește să ne spună câte ceva. Se pare că da. Mulțumesc, domnule președinte. Jean-Louis Ville, director la ADEFCO. Am înțeles ce ne-ați spus în legătură cu faptul că așteptați opiniile serviciilor uh, juridice, în speță cel, uh, celui de la Comisie. Însă, noi, uh, serviciul juridic, mai bine zis, va trimis, să știți, un răspuns care a fost trimis vineri, probabil că îl veți primi în curând îmi pare rău că nu l-ați primit încă. Și se spune totuși că nu există un aviz propriu-zis um, pe care îl putem emite, dar în care se confirmă faptul că Comisia de Serviciu Juridic au fost asociate în fiecare etapă al acestui proces, în pregătirea acestui act legislativ. Uh, vreau să o invit pe colega mea să vă spună mai multe despre cum uh, abordăm noi acest subiect. Vă mulțumesc și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus pe bună dreptate, Comisia a propus un amendament la instrumentul uh, privitor la contribuția la pace și stabilitate pentru a clarifica cum și în ce circunstanțe se poate proteja capacitatea uh, celor prezenți în zonă de conflict pe bazele, pe bazele mai multor uh, articole și asta în vederea dezvoltării durabile din țările partenere. Comisia a fost adoptată la comisie, serviciul juridic și-a dat undă verde și serviciul juridic, de fapt, a fost implicat uh, foarte mult în redactarea acestui uh, text. Noi uh, sprijinim alegerea temeiului juridic respectiv, așa cum se spune și în partea introductivă din text. Cât privește temeiul juridic propriu-zis, el derivă din principiul uh, delegării puterilor și anume faptul că trebuie să avem măsuri bazate pe temeiuri juridice bune. Și având în vedere cooperarea între diferitele servicii, așa cum a fost consfințită în, prin jurisprudența Curții de uh, Justiție, uh, considerăm că articolele 209 și 212 în condițiile propunerii nu pot să fie temeiuri juridice excluse numai pentru că beneficiarii au natură militară. Pe de altă parte, măsura nu face parte propriu-zis din politica de dezvoltare și cooperare pentru care scopuri care țin de o altă politică. E vorba de apărare și capacitate militară și uh, ar putea să se suprapună în mod nefericit cu politica de dezvoltare. În sfârșit, trebuie spus pe scurt că, de fapt, două evoluții principale pe plan internațional ne-au motivat să abordăm acest lucru. În primul rând, abordarea um, dezvoltare, um, obiectivelor pentru dezvoltare uh, durabilă și, pe de altă parte, o rezoluție a Consiliului Securitate a ONU care ne spune în ce măsură și cum se pot finanța operațiunile militare într-o anumită țară. Este foarte clar că uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu sunt identice cu uh, celelalte obiective menționate, dar nu se exclud reciproc. Iată de ce, în aceste condiții excepționale, în situațiile în care instituțiile statului nu pot să furnizeze serviciile de bază pentru populație și nu pot să protejeze societatea. Deci, în aceste condiții, societatea nu mai poate să fie gestionată și protejată de autoritățile civile. În aceste condiții numai, noi considerăm că se poate merge dincolo de cadrul uh, ajutorului pentru dezvoltare și să existe posibilitatea ca prin vectorul militar să se ofere ajutor uh, pentru dezvoltare, așa cum se spune în directiva omonimă. Noi considerăm că dezvoltarea unei țări uh, nu poate să fie Uh, realizate numai, deci numai în cazurile în care partea militară este uh, finanțată așa cum trebuie și într-o transparență totală uh, față de autoritățile naționale. Deci, încă o dată, condițiile și circunstanțele excepționale au, au făcut ca Comisia să examineze situația de la caz la caz. Trebuie să vedem în ce măsură bugetul UE poate să contribuie la stabilitatea unei țări partener. Dar bineînțeles că nu este o soluție completă pentru uh, aceste măsuri de intervenție militară de pace și stabilitate. Este doar uh, o măsură complementară. Lucrurile sunt explicate în memorandum și în studiul de impact, unde se spune că dacă dorim să abordăm uh, toată, tot dosarul păcii și stabilității, atunci uh, finanțarea militară pentru um, scopuri de apărare, dar există și alte lucruri suplimentare, se poate face apel la o linie bugetară suplimentară. Sper că lucrurile le-am lămurit un pic și, bineînțeles, sper că vom avea un schimb de vederi fructos. Da, însă nu știu ce înseamnă CBST și nu știu și alți colegi, puteți să fiți puțin mai concretă, doamnă. Ne spuneți ce este cu acest acronim? Da, e vorba de consolidarea capacilor pentru sprijinul dezvoltării și este de fapt de aici a început geneza acestui proiect pentru că atunci când am început să discutăm la comisie și la SEAE, asta prin 2015, atunci am și a, avut o comunicare comună în ceea ce privește consolidarea sau crearea de capacități în slujba stabilității și dezvoltării. Deci a început în 2015 acest proces și aveam două propuneri care au fost emise atunci care viza, vizau finanțarea. Și numai după aceea, când am făcut studiul de impact necesar, atunci am uh, acoperit tot spectrul. Da, mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult. Concluzii? Se pare că nu. Nici eu nu trebuie să conchid, pentru că cred că lucrurile sunt cât se poate de clare și, bineînțeles, că cine dorește să trimite amendamente poate să o facă. Asta nu va face decât să îmbunătățească textul. Așa cum am convenit cu secretariatul, trebuie să mă duc la o întâlnire foarte importantă. Nu o pot anula și doamna Delvo uh, va uh, prezida această ședință și vedeți cât de subsidiari suntem. nous, sommes, euh, nous passons au point 14. Euh, scrutiny of delegated acts and implementing measures. Madame Ferrara is absent. She is not here, but she has no... Doamna Ferrara nu este aici, însă nu are niciun fel de obiecție să adoptăm raportul uh, în absența domniei sale ca să putem închide acest dosar, dacă nu are nimeni nimic împotrivă. Așadar, acesta a fost ultimul punct pe ordine de zi a reuniunii cu acces public și continuăm cu reuniunea în camera. Deci îi rog pe toți cei care nu pot să participe la o reuniune cu ușile închise să ne părăsească în acest moment și facem o pauză de un minut ca toată lumea să poată părăsi încăperea. Mulțumesc!